putea să le regăsiți în procesul verbal. Dragi colegi, vinerea trecută am avut Ziua Internațională a Femeii. Egalitatea dintre bărbați și femei reprezintă o valoare primordială a Uniunii Europene. Din păcate, această egalitate e doar pe hârtie. Femeile în Uniunea Europeană, pentru aceeași muncă, primesc cu 16% mai puțin bani decât bărbații. Femeile sunt cele care sunt mai grav afectate de criza economică, fiindcă își pierd mai repede locul de muncă și se confruntă cu condiții de muncă precare. Violența la adresa femeilor există în continuare mult prea mult, cu urmări grave pentru cei direct afectați, pentru familie, pentru societate în general. Femeile sunt cele care nu sunt atât de bine reprezentate în funcție de conducere în economie și în politică. Tot ceea ce am spus adineauri arată foarte clar că în lupta pentru egalitatea de gen nu trebuie să slăbim frâiele. Permiteți-mi ca acum că am celebrat Ziua Internațională a Femeii să vă atrag atenția asupra unei probleme foarte grave o problemă pe care o cunosc eu, dar o cunoașteți, cunoașteți cu siguranță și dumneavoastră. Mai bine de 100 de milioane de femei, în special fete, sunt afectate de mutilarea genitală în plan mondial. Mutilarea genitală este inacceptabilă și nu poate fi justificată în niciun fel. Este un atac la adresa integrității fizice a femeii și rănește profund demnitatea acestora și drepturile lor fundamentale. Este o uh, încălcare a drepturilor omului care nu trebuie acceptată sub nicio formă de nimeni. Trebuie ca noi să facem tot posibilul pentru a combate aceste practici. Toleranța trebuie să fie zero. Avem nevoie de instrumente pentru a le proteja în special pe fetele tinere că sunt ele din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene. Eu cred că trebuie să declarăm luptă deschisă acestui flagel. Doamnelor și domnilor, adaug încă un lucru. În weekend, în Nigeria, au fost uh, luați ostatiți șapte cetățeni din Italia, Grecia și Liban uh, E vorba de o grupare teroristă, uh, o grupare teroristă islamistă, Anzaru se numește. Și cei șapte au fost uciși. Cred că vorbesc în numele tuturor când spun că Parlamentul European condamnă cât se poate de ferm asemenea acte. Noi uh, vrem să, ne să exprimăm condoleanțe astăzi față de aparținătorii acestor victime. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție.